Good morning, everyone. I think it's... Bună dimineața tuturor. Um, haideți să începem uh, cu un uh, punct nou pe ordinea de zi. E vorba de studiul realizat de EPRS privind uh, raportul de punere în aplicare a celui de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu. Este o dezbatere comună și mm, voi începe prin a da cuvântul doamnei Caterina Caranfilova, care uh, se ocupă de evaluările ex post la EPRS. Apoi voi da cuvântul doamnei raportor Sârbu. Are cuvântul mai întâi doamna Caranfilova, care va prezenta studiul. Vă rog! Bună dimineața, doamnă președinte, și bună dimineața tuturor. Este um, un nou uh, raport de punere în aplicare la solicitarea Comisiei ENVI. Voi începe prin a prezenta Uh, programul ca instrument și apoi principalele noastre concluzii privind punerea în aplicarea acestui program. Și voi încheia uh, prezentând sursele. Voi prezenta mai întâi al șaptelea program de acțiune pentru mediu, care stabilește obiectivele pentru Uniunea Europeană și statele membre în domeniul mediului și al politicilor pentru climă pe termen lung uh, până în 2020 și după 2020. Primele trei obiective pe care le vedeți pe ecran sunt uh, prioritățile pentru protejarea și conservarea naturii, obiectivul 1, o economie cu emisii scăzute, eficientă de punct de vedere al resurselor ecologice și competitivă, obiectivul 2, și presiuni asupra mediului și riscuri la adresa ă, sănătății cetățenilor și a bunăstării acestora, obiectivul 3. Aceste trei obiective sunt uh, ceea ce voi numi obiectivele, principalele obiective tematici pentru că stabilesc prioritățile pentru UE și statele membre și practic acoperă întregul acquis european în domeniul mediului și al climei. Conform logicii programului, atingerea acestor obiective principale tematice depind de o mai bună punere în aplicare sub obiectivul 4, politici bazate pe cunoștințe și dovezi la obiectivul 5, Finanțare, obiectivul 6 și o mai bună coerență a politicilor la obiectivul 7. Aceste patru obiective vor fi cele pe care le voi numi cadrul de punere în aplicare. Iată, funcționează și uh, PowerPoint-ul cum trebuie. Deci, aceste șapte obiective sunt completate de încă două obiective specifice, 8 și 9, care se referă la obiectivele, eh, la provocările urbane și globale în domeniul eh, mediului și al climei și voi numi aceste obiective obiective orizontale. Aceste nouă obiective nu sunt doar dorințe. Programul este obligatoriu pentru statele, eh, statele eh, membre și pentru Uniunea Europeană, care trebuie să pună în aplicare acțiuni pentru a obține rezultate legate de fiecare obiectiv. Programul include o serie de astfel de acțiuni, dar în 10 minute nu pot să prezent toate concluziile legătură cu fiecare politică, acțiune și obiectiv, de aceea voi prezenta doar o imagine globală privind până în aplicarea programului. Și trec acum la al doilea punct al prezentării mele, și anume principiul principalele concluzii. Până în aplicare obiectivelor tematice 1, 2 și 3 și a celor orizontale 8 și 9 au fost evaluate pe baza unui set standard de criterii de evaluare. Aceste criterii sunt relevanța, coerența, eficiența, eficacitatea și valoarea adăugată europeană. Și am adăugat un al șaselea criteriu, care este date bazate pe cunoștințe, care, uh, un criteriu foarte important când vine vorba de politice în domeniul mediului și crimei. Iată cum uh, arată situația până în aplicarea programului. În primul rând, cele trei obiective tematice și cele două obiective orizontale sunt în continuare relevante pentru nevoile noastre actuale. În al doilea rând, există lipsă de cunoștințe în contextul obiectivelor tematice și orizontale și domenii în care cunoștințele existente nu sunt folosite suficient pentru a sta la baza politicilor. În al treilea rând, am ajuns la concluzia <clears throat> că coerența politicilor pune probleme, mai ales când vine vorba de obiectivele tematice 1, 2 și 3. Politica agricolă comună este cel mai bun exemplu de politică care este în conflict cu obiectivele de mediu și climă. În al patrulea rând, progrese legate de punerea în aplicare a diferitor acțiuni în cadrul programului uh, nu a fost uh, um, la, la fel de bun în toate domeniile. Sunt câteva domenii Um, care au pus cel mai multe probleme în ceea ce privește implementarea. La obiectivul 1, biodiversitatea, la obiectivul 2, gestionarea deșeurilor și la obiectivul 3, calitatea aerului și zgomotul. Um, la orizontul 2020, în cazul obiectivului 1, rezultatele nu sunt promițătoare, nesigure la obiectivul 2, iar în ceea ce privește obiectivul 3, este greu să facem acum o evaluare pentru că nu dispunem de suficiente date. A cincilea concluzie. Politicile pentru mediu și climă uh, sunt considerate întotdeauna costisitoare, dar finanțarea la nivel european și național nu este pe măsura nevoilor. În ceea ce privește cheltuirea fondurilor disponibile, executarea proiectelor pune deoseori probleme. În fine, în ciuda acestor probleme pe care le-am menționat, programul ca instrument este considerat că oferă valoare adăugată pe la eforturile Uniunii și statelor me- ale statelor membre pentru a obține rezultate în politicile de mediu și crime. Acest al șaptelea program de acțiune pentru mediu este văzut ca un model pentru al optulea program, dar programul trebuie simplificat, comunicat mai bine la nivel național și mai uh, atent monitorizat. În studiu veți regăti multe detalii legătură cu fiecare obiectiv și veți vedea dacă cadrul um, sprijină sau blochează atingerea obiectivelor. Voi da un exemplu ca să înțelegeți mai bine. Dacă vă interesează, de exemplu, obiectivul 1, protecția și conservarea naturii, în studiu veți vedea detalii în legătură cu starea în în aplicare a acțiunilor, deci și la obiectivul 1 veți vedea chestiuni legate de cunoștințe, chestiuni legate de finanțare din obiectivul 1 și chestiuni, probleme legate de, legate de coerență. Același lucru este valabil și pentru obiectivele 2, 3, 8 și 9. În studiu veți regăsi o serie de recomandări care au obiectivul îmbunătățirii pune în aplicare la fiecare obiectiv. Dar rezumatul acestor recomandări nu poate fi făcut pentru că au sens doar în contextul fiecarei politici. De aceea v-aș invita să le analizați direct în studiu. Voi încheia acum prezentând principalele surse pe care ne-am bazat analiza. După cum știți, există multe informații disponibile privind până în aplicare a fiecarei politici din cadrul programului, dar nu am putut uh, să analizăm toate aceste informații, pentru că studiul atunci nu ar mai avea doar de pagini, ar avea mii de pagini și nu acesta este obiectivul nostru, așa că am studiat doar sursele care aveau strict scopul informării, monitorizării și evaluării programului și am identificat două astfel de surse. Prima este raportul uh, Agenției Europene pentru Mediu, uh, publicat în decembrie 2016. De altfel, agenția va publica curând uh, un raport actualizat și a doua sursă este um, evaluarea, punerea aplicarea acțiunilor de mediu publicată de comisie în februarie 2017 și după cum știți, acest subiect a făcut și obiectul unei rezoluții adoptată în plenară luna aceasta și am cerut curții de conturi să pregătească uh, un rezumat al principalelor concluzii uh, din rapoartele speciale pe uh, mediu și climă. Toate sursele au fost foarte interesante și le-am folosit mult, dar Niciuna dintre surse nu acoperă toate cele nouă obiective ale programului. De aceea, pentru a depăși această provocare, PRS a, a realizat o consultare a actorilor interesați, care a acoperit întregul program. Cu acest instrument am reușit um, să um, analizăm punerea în aplicare a fiecarei acțiuni din cadrul programului. De altfel, în, în articolul 4 se spune că evaluarea programului trebuie să se bazeze Uh, pe analizarea opiniei actorilor interesați. Am primit contribuții din mai multe instituții europene, de 22 de state membre, organizații internaționale, organizații care sprijină natura și, sau organizații ale cetățenilor, uh, mai multe sectoare ale industriei și de la cercetători. Rezultatele și consultării sunt publicate la anexa 6 din studiul nostru și veți vedea care este punctul de vedere al fiecărui actor interesați în legătură cu fiecare dintre domeniile um, aspectele legate de mediu și climă. Sper că aceste rezultate vor fi utile în uh, evaluarea dumneavoastră și în toate dosarele de care se ocupă comisia dumneavoastră. Mă voi opri aici, vă mulțumesc pentru atenție și dacă îmi permiteți, doamnă președinte, numele EPRS aș dori să mulțumesc tuturor actorilor interesați care au participat la consultare pentru faptul că ne-au prezentat uh, punctul lor de vedere în legătură cu punerea în aplicare a programului. Mulțumesc și curții de uh, Agenției Europene pentru Mediu și curții de conturi și de asemenea um, <clears throat> cercetătorilor externi de la Technopolis și Trinomics, care sunt alături de noi și vă stăm la dispoziție pentru a răspunde la întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc și eu doresc să mulțumesc EPRS-ului pentru acest studiu și acum dau cuvântul doamnei raportor Sârbu, vă rog. Thank you very much. Good morning. Mulțumesc! Știm, cel de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu este un program foarte cuprinzător. Include obiective numeroase, se referă la multe reglementări, are legătură cu aproape orice temă de mediu la care ne putem gândi. Realizarea unui raport privind implementarea întregului program este o adevărată provocare. Vreau să mulțumesc organizațiilor care m-au susținut în acest proces, IPRS, în special uh, Ecaterinei, pentru munca depusă, care a coordonat, a coordonat o consultare extinsă a părților interesate, și apoi a realizat propriul studiu, care tocmai ne-a fost prezentat, precum și toate ONG-urile, asociațiile din industrie, statele membre prin reprezentanțele permanente de la Bruxelles și Comisia Europeană. Toți reprezentanții acestor părți interesante au răspuns în cadrul consultării, iar mulți au participat și la focus, focus grupuri. Agenția Europeană de Mediu și Curtea Europeană de Conturi au avut de asemenea contribuții valoroase. Din cauza faptului că raportul trebuie să respecte o limită de, a numărului de cuvinte, nu a fost posibil ca el să se refere la toate aspectele programului. În această primă variantă sunt cuprinse cele mai importante probleme pe care le-am identificat, dar mai sunt multe altele care merită menționate și intenționez să depun amendamente pentru a extinde area de cuprindere a raportului în zilele următoare. Observațiile legate de fiecare obiectiv în parte sunt prezentate în raport, așa încât nu le prezint acum, însă vreau să sintetizez concluziile și recomandările mele. Implementarea celui de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu ne oferă o imagine mixtă. Sunt semnale încurajatoare legate de unele obiective, cum ar fi economia cu emisii scăzute de carbon, dar în privința altor obiective, precum capitalul natural, progresul a fost extrem de redus. În alte cazuri, pur și simplu, nu avem suficiente informații pentru a face o evaluare completă. Pe parcursul evaluării s-au desprins câteva teme care cred că sunt foarte relevante pentru îmbunătățirea implementării. În primul rând, vreau să menționez subiectul coerenței dintre programul de acțiune de, pentru mediu și alte politici ale Uniunii Europene. Au existat semnale repetate că politica agricolă comună se află în conflict cu programul de acțiune pentru mediu, iar dimensiunea acestui conflict este semnificativă. El afectează toate cele trei obiective tematice, capitalul natural, eficiența resurselor și amenințările de mediu la adresa sănătății. Avem un sistem de producție a alimentelor care folosește intensiv resursele și pune o presiune serioasă asupra capitalului natural, dar în același timp irosim o treime din hrana produsă. Există potențial considerabil de a economisi resurse și de a reduce pagubele asupra mediului dacă se fac eforturi pentru a adapta, a adapta politica agricolă comună la prioritățile legate de mediu, cum ar fi protejarea serviciilor oferite de ecosisteme și, în același timp, pentru reducerea risipei alimentare. Coerența cu toate politicile UE inclusiv politica în domeniul pescuitului și TNT, este de asemenea importantă. A doua temă este reprezentată de lipsurile la nivelul cunoașterii. Încă nu avem cunoștințe suficiente pe o serie de teme cheie, cum ar fi efectele combinate ale substanțelor chimice și nanomaterialele. În alte domenii s-au înregistrat în ultimii ani progrese care au ajutat la completarea informațiilor necesare însă există dovezi că aceste cunoștințe noi avute la dispoziție nu sunt întotdeauna utilizate în procesul de construire a politicilor. Există cazuri, precum tema perturbatorilor endocrini, în care instituțiile sau legislatorii au rezerve în acționa în acord cu informațiile furnizate de experți, fiindcă intră în contradicție cu alte interese adresez Agenției Europene de Mediu solicitarea de a dezvolta indicatori mai clari și mai numeroși pentru a monitoriza implementarea acestor politici. Nu există o critică la adresa activității agenției, ci din potrivă. Rapoartele furnizate au fost extrem de utile, dar avem nevoie de indicatori suplimentari pentru a înțelege mai bine nivelul de implementare. Pentru a dezvolta mai mulți indicatori e nevoie de mai multe date. Probabil și alți actori trebuie să se implice în acest sens pentru a contribui cu date, de exemplu statele membre, iar Comisia de, a, de asemenea poate oferi suport. Al treilea aspect la care vreau să mă refer este finanțarea. Lipsa de finanțare a obiectivelor programului poate fi o problemă la nivelul statelor membre, însă la nivelul UE problema nu este lipsa banilor, ci modul cum sunt cheltuiți. Rapoarte ale Curții Europene de Conturi sugerează că unele investiții nu aduc rezultatele dorite. Ca să fiu directă, s-au irosit bani. În unele cazuri exist banii există, dar nu au fost folosiți, deci s-au irosit oportunități. Există și exemple de cheltuire cu folos a fondurilor, spre exemplu pentru îmbunătățirea calității apei potabile în unele zone. Există deci potențialul de a aduce îmbunătățiri necesare, dar acest potențial nu este încă fructificat pe deplin. Cred că și Comisia poate avea un rol în această privință, manifestând vigilență suplimentară pentru a se asigura că banii sunt cheltuiți în mod adecvat. Acestea sunt punctele centrale ale evaluării mele în privința stadiului actual de implementare a celui de-al șaptelea program și a direcțiilor de îmbunătățire a acestei implementări. Sunt de acord cu viziunea reprezentanților părților interesate că programul are o influență pozitivă asupra procesului de elaborare a, a politicilor și aduce beneficii, dar există probleme serioase de implementare. Lipsurile la nivelul cunoașterii, coerența cu alte politici și finanțarea sunt cele trei zone unde există oportunități semnificative pentru a se aduce îmbunătățiri legat de un viitor program de acțiune pentru mediu pentru perioada de după 2020, majoritatea părților interesate consultate susțin adoptarea unui al optelea program și mulți au venit cu sugestii de lărgirea aplicabilității acestuia. Tind să fiu de acord cu ideea că ar trebui să avem un al optelea program și remarc reacțiile pozitive legate de viziunea și orientarea strategică oferite de programul actual însă după ce am identificat probleme serioase cu implementarea lui, recomand prudență în legătură cu extinderea aplicabilității viitorului program. Trebuie să reținem că nu suntem în grafic cu îndeplinirea obiectivelor fixate pentru 2020. Viziunea și ambiția sunt frumoase, dar ce valoare au dacă nu le punem în practică? Este momentul să ne concentrăm pe obiective suplimentare când suntem departe de a le îndeplini pe cele existente, inclusiv în domenii vitale, precum calitatea aerului sau capitalul natural. Sunt foarte interesată de opiniile colegilor pe aceste subiecte și deschisă la sugestii și idei. Cum spuneam la început, din cauza limitelor legate de dimensiunea textului, nu am putut menționa toate aspectele pe care le-am observat, așa că intenționez să depun amendamente și aștept cu interes reacția colegilor. Vă mulțumesc! Uh, Mulțumim foarte mult, doamnă Sârbu, pentru această prezentare. Acum, raportorii din umbră din partea grupurilor politice și începem mai întâi uh, cu domnul Polceac. Mulțumesc foarte mult uh, pentru un proiect de raport foarte bun Cred că doamna raportor a descris toate elementele relevante și sunt de acord că a fost o sarcină uriașă. Mediul este cheie pentru viitorul nostru. În opinia mea, e crucial să fixăm obiective ambițioase. Pe de o parte, ă, aceste obiective trebuie să fie foarte precis definite. Așa că mai întâi a trebuit să furnizăm rezultate concrete în ceea ce privește promisiunile și de-abia apoi putem să extindem domeniul de aplicare. Sunt foarte de acord cu evaluarea celor trei obiective prioritare. În opinia mea, implementarea nu este la fel în toate domeniile și uneori există și lipsă de cunoaștere. Anumite obiective sunt într-adevăr bine implementate, de exemplu obiectivul 2 cu economia uh, cu emisii reduse de carbon, dar în rest uh, ar trebui să spunem lucrurilor pe nume. Doamna raportor a descris foarte bine situația. Și vreau să adaug și eu câteva elemente aici. În ceea ce privește durabilitatea orașelor și dezvoltarea mediului urban, ar trebui să discutăm și despre suburbanizare. E vorba de faptul că aglomerația urbană este o provocare pentru viitor și lipsa unor concepte Problema cu dezvoltarea orașelor este dată de faptul că noi nu putem controla felul în care orașele cresc. Sunt și riscuri față de sănătatea publică legate de felul în care evoluează orașele și ar trebui să adăugăm aceste elemente în raport. Cu privire la politica agricolă comună, PAC, în parte sunt de acord cu punctele critice ilustrate de raportor, dar, totodată, ar trebui să fim onești în ceea ce privește propriile noastre politici. Spre exemplu, doresc să menționez sprijinul pentru prima generație de biocombustibili. În unele state membre, acest sprijin afectează pacul și există efecte dăunătoare și asupra mediului înconjurător, așa că ar trebui să ne revaluăm critic propriile politici. Eu cred că uneori apare un conflict cu principiul de subsidiaritate. Statele membre pot utiliza principiul subsidiarității, adevărat, dar uneori, dacă ne axăm prea mult pe subsidiaritate, vedem că acest fapt intră în conflict cu obiectivele Uniunii Europene. Ar trebui să ilustrăm asta în raport. Eu unul voi depune doar câteva amendamente, pentru că, așa cum am mai spus, proiectul de raport al colegei mele este foarte bun. Trebuie să ne orientăm către viitor. Și da, sunt de acord și înțeleg uh, că pe aici, pe acolo, raportarea are o atitudine ezitantă, o abordare ezitantă, că n-ar trebui să lărgim domeniul de aplicare, ci ar trebui să ne axăm pe obiectivele principale. Și da, ar trebui să fie definite mai bine, ca să facă testul viitorului și chiar și dincolo de 2020. Domnul Demesmacher are cuvântul acum. Eh, eh, eh, foarte mult, doamnă președinte. Mă alătur și eu cuvintelor colegului meu, mulțumindu-i doamnei Sârbu pentru proiectul de raport. Este un bun start. În ultimii trei ani, de când sunt membru la Envi, m-am uitat foarte atent la economia circulară și la natură, biodiversitate, legislația în domeniul deșeurilor. Uh, Uh, sunt membru și la EMIS și m-am uitat și la calitatea aerului și la um, emisii. Și mi-am dat seama că legislația noastră puternică de mediu din Uniunea Europeană uh, este în contrast cu proasta implementare a ei. Avem câteva documente de referință. Uh, uh, mă gândesc la raportul uh, SUR 2015, mă gândesc la rapoartele cu privire la starea naturii și mă gândesc la ce a spus Comisia recent cu privire la evaluarea implementării politicii de mediu, Environmental Implementation Review. Este un instrument cu mare potențial pentru o mai bună implementare a legislației în domeniul mediului. Așa că dacă ne uităm la starea lucrurilor, dacă ne uităm la exact ce se stipulează în cel de-al șaptelea uh, program de mediu, eu unul am un sentiment de deja vu. Cunoaștem punctele cheie. Știm că vrem să avem o mai bună implementare, este necesar uh, acest lucru, pentru că noi avem norme foarte stricte, dar în realitate aceste lucruri rămân pe hârtie și uh, nu avem uh, cunoașterea necesară adesea, nu avem cifre suficiente, statistici, uh, Ehm, sunt, ehm, eh, este și lipsă de voință politică, sunt și probleme de finanțare și lista poate continua. Deci problemele acestea sunt cunoscute. Noi știm de ce pacientul este bolnav. Acest raport trebuie să meargă mai departe, dincolo de a um, însuma toate aceste probleme. Este necesar să venim cu soluții concrete și pentru asta eu voi veni cu câteva amendamente în așa fel încât să transmitem un semnal clar și fără echivoc din partea comisiei noastre în această dimineață am uh, uh, primit de la Serviciul de Cercetare o prezentare extrem de relevantă și acolo sunt câteva elemente care trebuie preluate. Încă o dată vreau să-i mulțumesc uh, raportoarei Sârbu pentru proiectul de text, care, după cum am spus, reprezintă un bun punct de pornire și aștept cu nerăbdare o cooperare constructivă. Vă mulțumesc! Mulțumim, spune doamna președintă. Domnul Eck are cuvântul. Domnul Eck. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Întâi și întâi, mulțumesc raportoarei pentru acest raport foarte important. Câteva obiective au fost deja implementate, altele nu se vor lăsa așa de ușor implementate și Uh, deja există o corectare a voinței politice aici în instituția noastră, dar uh, nu e consecvență la implementare. Sunt de acord cu doamna raportor uh, la punctele critice, mai ales cu privire la PAC. Doresc să mă refer și la capitalul natural. La ultima revizuire la jumătatea perioadei a strategiei pentru biodiversitate, am văzut că ecosistemele din Europa sunt grav afectate. În anul 2015, Uniunea Europeană nu era pe calea cea bună în ceea ce privește uh, stoparea uh, reducerii uh, speciilor E vorba de 60% specii periclitate și peste 70% din ecosisteme. Este o tendință catastrofală. Dacă vrem să o uh, oprim, trebuie să vedem ce se întâmplă în agricultură, transport, industrie, turism, pescuit. Trebuie să verificăm toate aceste domenii și să corectăm uh, neajunsurile, pentru că de acolo pornește reducerea biodiversității. Sunt erori care trebuie înlăturate rapid. În legătură cu acest raport uh, s-au exprimat și voci uh, uh, care spun că trebuie să eliminăm anumite specii din păduri. E vorba de lupi. Deci să vedem ce se întâmplă cu aceste animale. Trebuie Părerea mea este că trebuie ca în loc să distrugem natura, să învățăm să trăim cu ea. Pentru că dacă distrugem natura, ne distrugem pe noi, distrugem viitorul uh, generațiilor ce vor urma. Eu mă bucur foarte mult uh, că avem acest raport. Să sperăm că va rezulta ceva concret în urma lui. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamna Auken. Mulțumesc. Mulțumesc și eu pentru acest raport. Cu privire la lupi, am putea spune și despre insecte că sunt enervante, complet enervante. Mulți oameni se enervează de insecte, mai tare decât de lupi, să zicem. Ar trebui însă să ne bucurăm că acum insectele sau speciile insectelor se reduc dramatic. Studiile arată că asta se întâmplă. Se poate constata din punct de vedere științific, ceea ce este un semnal de alarmă, faptul că nu mai există insecte. Biodiversitatea are de suferit direct, fiindcă insectele sunt importante pentru păsări, dar de fapt pentru tot în natură. Și vreau să vă mai spun un lucru. Ieri a fost prelungită aprobarea pentru glifozat, din fericire doar pentru 5 ani și nu pentru 15. Dar iată că nici măcar Monsanto nu, poate, nu, nu neagă, cred eu, faptul că glifozatul este dăunător pentru insecte. Deci există o relație total greșită uh, între ceea ce uh, facem în alte domenii politice și obiectivele noastre de aici de la mediu. Iar la ultimul program am lucrat și eu și iată-ne din nou uh, lucrând pe acest domeniu, ne mândrim cu acest program, uh, comisia îl extinde și pe hârtie totul arată foarte bine, foarte frumos. Dar sunt probleme, în realitate. Și ar trebui să fim mai stricți și în statele membre, după cum și comisia ar trebui să uh, vină cu niște marje mult mai stricte, în așa fel încât programele să fie respectate, precum și legislația. Pentru că Alvinter este subminată încrederea în Uniunea Europeană. Deci, dacă la capitolul implementare nu există niciun accent, atunci subminăm încrederea. Doream să subliniez asta azi, aici. În plus, trebuie avut în vedere și acordul de climă. Acum uh, avem uh, cotele și lucrurile nu prea sunt congruente între ele. Biodiversitatea joacă un rol important și pentru climă și adesea acest aspect este trecut cu vederea. Toată lumea crede că bogăția naturii ajunge și că de asta vrem biodiversitate. Într-un fel așa este, dar biodiversitatea poate să ne ajute și la uh, reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Este un aspect relevant. Mulțumesc foarte mult pentru munca enormă depusă până acum. Totodată fac o rugăminte la comisie să fie atentă la implementare. Și lui Timmermans trebuie să fie foarte clar între timp că Parlamentul îi pasă de mediu. Acum uh, trebuie să trecem cu toții la fapte. Rezultatul acesta arată că dacă nu ne adunăm, dacă nu facem front comun, atunci nu vom obține rezultate suficiente, ceea ce este foarte periculos pentru planeta noastră. Mulțumesc foarte mult, spune președinta. Am încheiat lista cu uh, raportorilor din umbră, mă scuzați. Deschid acum dezbaterea pentru membrii Comisiei Envi și se anunță domnul Iolainen. Mulțumesc! Mulțumesc departamentului nostru pentru studiu și mulțumesc Dacianei Sârbu pentru raport. La cel de-al șaptelea program de acțiune am fost chiar eu raportor în numele grupului meu politic și mi-amintesc prea bine cum am uh, cooperat la vremea respectivă. Cel de-al șaptelea program este bun, implementarea este bună doar parțial și nu e nici de cum ce ar trebui să fie. Așa cum s-a, s-a mai spus, se cunosc motivele, noi aici facem legislație, sunt de acord și cele 28 de state membre, dar nu apare implementarea în statele membre. Deja la cel de-al șaptelea program noi am pus accentele destul de tare pe implementare, dar iată că lucrurile în continuare nu sunt uh, cum ar trebui să fie. Încurajez și eu uh, Comisia ca garant al uh, legislației europene să facă mai mult în cooperare cu statele membre la acest capitol. Să-și dea seama care sunt motivele implementării lacunare și să nu se ferească de luarea unor măsuri, de emiterea unor sancțiuni în momentul în care Uh, nu există implementare eficientă. Eu uh, locuiesc la granița cu alte două state membre și din practică pot să spun că politica de mediu se face așa, cu puținul. Și mai întâi trebuie să apară de la comisie uh, amenințarea cu procedura de încălcare a obligațiilor. Doar astfel se ajunge la rezultate concrete. Uh, Daciana Săbu a spus că sunt bani suficienți. E adevărat și nu e adevărat pe de altă parte. Pentru Natura 2000 și pentru zonele protejate nu avem suficienți bani. Și mă uit și la faptul că trecem printr-o, trebuie să trecem printr-o transformare economică, fiind dat uh, protecția climei și problematica resurselor. Alocarea de fonduri în bugetul european este în continuare insuficientă. 80% din mijloace necalificate mm, merg la mediu, ă, ă, doar 20% sunt pentru eficiență energetică, de exemplu. Aceste lucruri trebuie să fie îmbunătățite, altminte nu atingem obiectivele scontate. Și de când cu cel de-al șaptelea program, avem și acordul de la Paris cu privire la politica de climă și avem și uh, obiectivele de dezvoltare durabilă. Eu cred că mai e, uh, trebuie să îmbunătățim uh, politica în general, cu mainstreaming. Uh, politica agricolă deja a fost identificată ca fiind un subiect care ne mișcă foarte tare. De fapt, ne stă în gât acest subiect, deoarece nu se respectă mediul și natura. Va veni, va trebui să vină și al optulea program în perioada ce va urma. Nu poate să existe acum stagnare Obiectivele celui de-a șaptelea program rămân în picioare, nu trebuie să reinventăm roata, trebuie doar să plasăm accentele și să mergem în profunzimea lucrurilor pe care le știm deja. Și sunt și lucruri față de care ne-am asumat recent angajamente. Ca să facem mai apoi un bun program cu numărul 8 dar sper și să văd mai multă ambiție din partea Comisiei în ceea ce privește politica de protecție a naturii și în ceea ce privește politica de mediu. Mai multă ambiție decât Comisia Juncker per total. Mulțumesc! Mulțumim. Doamna Müller are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. PAC-ul identificat în acest raport ca fiind o politică specială. Așa este. Este important să dăm dovadă de coerență politică. Se spune că e necesar să fie coerență politică între domeniile politice, dar coerența înseamnă și că trebuie ca efectele să nu se neutralizeze, ci să se completeze reciproc. Dacă concluzia acestui raport, uh, uh, ca o concluzie la acest raport, aș avea o rugăminte. Coerența nu poate să însemne că un domeniu politic Uh, trebuie să dicteze cum se merge într-un alt domeniu politic. Trebuie să fie obiective legitime de ambele părți care să fie egalizate. Politica agricolă comună are sarcina de a oferi siguranță alimentară, alimente pe care să și le permită toată lumea. Acest obiectiv nu trebuie trecut într-un con de umbră. Politica agricolă comună trebuie, da, verificată cu privire la efectele mediului, dar tot, atât, tot așa trebuie să măsurăm și noi politica noastră de mediu, în așa fel încât pe viitor să avem în continuare alimente uh, de bună calitate pe care să ni le putem permite. Și în ceea ce privește greening-ul, ați spus că e rău și că nu merge bine, dar mă uit la măsurile de greening și constat că 5% din terenul arabil ar, tre- ar fi trebuit să treacă la greening și totuși uh, agricultorii au preluat 9% din terenul uh, lor în uh, aceste, aceste noi terenuri uh, reprezentând suprafață prioritară. Deocamdată nu putem să facem o evaluare, să spunem că totul este negativ. Dacă într-adevăr uh, ne axăm pe reducerea de CO2, cum spune raportoarea, mi se pare că ar trebui ca aici la Envi să spunem lucrurilor pe nume. Dacă avem 300.000 de hectare uh, ecologice, atunci trebuie să vedem exact că economisim uh, uh, atâta CO2 ca și când n-am, am mai uh, călătorit pe un miliard de uh, rut, un miliard de uh, șosele, de kilometri, mă scuzați, de șosele. Și mai e un subiect pe care l-ați menționat. E vorba de risipa de alimente. 53% din uh, risipa aceasta rezultă în gospodăriile private. Deci e vorba de consumatori și mi se pare că acolo trebuie să intervenim, nu neapărat uh, direct în politica agricolă comună. Și ați mai menționat încă un aspect care este foarte important pentru mine. E vorba de apa potabilă, curată, pe care o vrem cu toții. Dacă ne uităm la acest domeniu, Mie mi se pare că ar trebui să vedem ce se întâmplă cu canalizar, canalizarea, pentru că adesea în Europa sistemul de canalizare și de epurare a apei este unul deficitar și acesta este un domeniu care trebuie să fie tematizat. Încă un aspect, tot cu privire la agricultură, eu nu cred că agricultura are interesul de a distruge natura. Și agricultorii vor să acționeze durabil și ei vor să lase solul mai departe următoarei generații. Și tocmai acest element ar trebui să rezulte și dintr-un asemenea raport, să se țină cont de el. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, dacă mai sunt și alți doritori. Dacă nu, mă îndrept către comisie. Domnul Rosenstock, aveți cuvântul. Um, Mulțumesc foarte mult și din partea noastră mulțumire doamnei raportor pentru acest document, uh, proiect de raport excelent. E bine să avem confirmarea în acest raport că cel de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu a fost considerat un instrument util pentru a avansa politicile noastre în mod coerent suntem încântați de această concluzie din partea doamnei Sărbă. Acum, calendarul inițiativei este de asemenea unul potrivit din punctul nostru de vedere, pentru că asta ne permite să ținem seama pe deplin de recomandările și constatările dumneavoastră în propriul nostru proces de evaluare, care tocmai a început. Noi am publicat o foaie de parcurs pentru, și care va fi publicată la începutul lui, a fost publicată la începutul lui noiembrie și care punctează metodologia pentru evaluare ea este disponibilă pe site-ul web al Comisiei, vă puteți uita la ea și suntem încântați de asemenea și de abordarea demonstrată de doamna raportor în ceea ce privește evaluarea. Nu, ni se pare că este um, suplimentează evaluarea noastră. V-ați, concentra pe trei priorități cheie din cel de-al șaptelea uh, program de acțiune pentru mediu și ați pus accentul și pe abordarea din partea agențiilor de mediu. Noi vrem să ne concentrăm de asemenea pe structura strategică și rolul strategic îndeplinit de acest al șaptelea uh, PAE. Ceea ce înseamnă, de fapt, ce? Ne vom uita să vedem dacă avem cea mai bună strategie de mediu, cea pertinentă. Cel de-al șaptelea PAE ne-a permis să avem o coordonare mai previzibilă, mai rapidă pentru anumite acțiuni desfășurate de către UE și de către statele membre. Și au creat astfel, s-au creat sinergii și oportunități pentru a consolida eforturile noastre și finanțarea aferentă. De asemenea, am vrut să vedem cadrul de acțiune, problemele de implementare pe care mulți le-au evocat în această dimineață și apoi și problema finanțării la care v-ați referit de asemenea. Apoi, uh, luarea de decizii bazate pe cunoștință și de asemenea la punerea în aplicare, supravegherea acestei aplicări. Acestea au fost contribuțiile cele mai importante. Acum încercăm să alegem indicatori care pe viitor să oglindească nu doar prioritățile de la 1 până la 3, ci, de asemenea, să oglindească și alte priorități, chestiuni cum ar fi guvernanța de mediu. Și oricum vom face o consultare publică și vom avea mai mult decât atât și o consultare mai țintită cu părțile interesate și rezultatele evaluării comisiei vor fi disponibile uh, în vara anului următor și în încheiere aș dori să fac câteva comentarii pe scurt în ceea ce privește recomandările dumneavoastră. Sunt destul de încrezător în faptul că mare parte din inițiativele pe care le planifică Comisia la începutul anului următor vor veni deja cu un răspuns la îngrijorările exprimate. Spre exemplu, există o propunere în ceea ce privește uh, strategia pentru plastice, finanțarea durabilă a acestor strategii de mediu și acest lucru va fi abordat deja la începutul anului următor. Și până la sfârșitul acestui an vom avea de asemenea și o comunicare pentru a vedea care sunt opțiunile pentru modernizarea și simplificarea PAC. Președintele Juncker a subliniat deja faptul că reforma va ținti la o, un maxim de contribuție din partea PAC la acele politici care sunt prioritare, cum ar fi acordul de la Paris sau obiectivele de dezvoltare durabilă pe care le-a subliniat. Provocarea cea mai importantă pentru Comisia anul viitor va fi, evident, cadrul financiar multianual, pentru care noi plănuim să venim cu o propunere în luna mai, iar lucruri cum ar fi monitorizare, transparență, tragere la răspundere pe care le-am evocat mai devreme, vor fi elemente cheie în acest sens. și în ceea ce privește cheltuielile pentru subiectele legate de mediu din bugetul european, un subiect de asemenea evocat în această dimineață. Fondurile pentru mediu vin din diferite instrumente specifice și că există uh, rubrici specifice de mediu în multe alte fonduri, cum ar fi fondurile de coeziune și fondurile structurale. Și în final cred eu că uh, Uh, suntem deja pe cale de a uh, reduce prăpastia sau lipsa de cunoștințe în anumite domenii și acesta este și obiectivul nostru pe care l-ați evocat și dumneavoastră și e un, e un document în acest sens care va fi adoptat la începutul anului viitor în ceea ce privește planul de acțiune pentru monitorizarea economiei circulare. Și, din nou, în cadrul evaluării pentru cel de-al șaptelea PAE vom aborda și acest uh, subiect. Bănuiesc că este, uh, v-ați dat seama că este un subiect cheie. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna raportor. Uh, yes, uh, thank you very much. Uh, thank you all my colleagues for the... Mulțumesc, mulțumesc foarte mult tuturor colegilor pentru idei, pentru avizul exprimat. Mulțumesc și comisiei. Sunt absolut de acord asupra faptului că trebuie să propun soluții și cred că vom face acest lucru împreună cu toții prin amendamente. Mai întâi mă gândesc, spre exemplu, la propunerea în ceea ce privește soluțiile ă, pentru orașe, transportul și calitatea aerului. Apoi, siguranța alimentară. După cum ați spus, de asemenea, este foarte important. Apoi, uh, reducerea risipei alimentare, de asemenea. Așa că aștept cu nerăbdare propunerile dumneavoastră. Cu siguranță vom finaliza acest uh, raport cu toții împreună și cred eu că va fi un semnal foarte bun din partea noastră, din partea Comisiei pentru Mediu. Mulțumesc încă o dată și aștept amendamentele dumneavoastră. Thank you very much. Uh, Mulțumim foarte mult încă o dată. Mulțumim de asemenea și celor care au pregătit studiul și tuturor celor care au contribuit la dezbatere. Vreau să vă amintesc că există un termen limită pentru depunerea amendamentelor 15 decembrie la ora 11 dimineața și vom vota la Comisia ENV pe 27 februarie anul viitor. Și astfel încheiem dezbaterea noastră comună și următorul punct de pe ordinea de zi sunt voturile timp de o jumătate de, peste o jumătate de oră, și anume la 10 și jumătate, așa că vom face o scurtă pauză până atunci.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 Și putem începe procedura de vot, pentru că în continuare mai avem uh, alte puncte pe ordinea de zi după voturi. Okay, is everyone ready? Toată lumea este gata? pentru că vom începe cu niște voturi foarte scurte. Așa că o să trebuiască să aveți posibilitatea să votați în mod electronic, direct. Văd că toată lumea a luat loc. Primul vot astăzi este o obiecție în ceea ce privește utilizarea fosfaților în carne. Și votăm direct în mod electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Următoarea obiecție. Îndulcitori în produse de patiserie. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. acum standarde tehnice pentru stabilirea sistemului de trasabilitate pentru produsele uh, tutunului. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Și din nou standarde tehnice pentru trăsăturile de securitate aplicate produselor derivate din tutun. S-a deschis votul. S-a închis votul. să respingem Și acum votăm pe substanța activă glifosat. Obiecție la reînnoirea autorizației pentru glifosat. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. The next one? Yes. The next uh, vote is on global ban to... Următoarea votare este interdicția utilizării uh, animalelor pentru testarea produselor cosmetice. Întrebare orală către comisie. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Următorul vot propunere pentru decizia Consiliului pentru încheierea în numele Uniunii Europene a unui acord între Uniunea Europeană și Confederația Helvetică în ceea ce privește sistemul ETS. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Și mai avem încă o întrebare orală. întoarcem la interdicția globală pentru utilizarea animalelor în testarea produselor cosmetice, pentru că avem și o întrebare orală către Consiliu. Deci, s-a deschis votul. Interdicție globală pentru interzicerea utilizării animalelor în testarea produselor cosmetice. O întrebare orală pentru Comisie a fost votată și acum pentru Consiliu. S-a închis votul. Se adoptă. Și trecem acum la voturi mai uh, complicate. Votăm guvernanța oceanelor și agenda pentru viitorul oceanelor noastre în contextul programului pentru dezvoltare durabilă 2030. Raportor este domnul Faria. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri. Din nou, compromisul 2. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 80 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tran 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 88 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 90. 91 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 92 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Pescuit 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pescuit 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 pentru,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 Verificăm 111. S-a deschis votul. Se respinge. Cred. Da. 112 pentru, împotriva, abține, se adoptă. 114 14 pentru, împotriva, abține, se respinge. Pescuit 29 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Transporturi, nu, transporturi 20 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 118 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 120 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 121 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 123 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 124 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 125 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 100, verificăm, 125. deschis votul. S-a închis. Se respinge. 126 pentru, împotriva, abține, se adoptă. 127 pentru, împotriva, abține, se adoptă. 128 pentru, împotriva, abține, se adoptă. 129 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 130, nu. 131, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. O... Pescuit 5, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Pescuit 2, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 133 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 134 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 137 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 138 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 139 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 140 pentru, împotriva abțineri. N-am văzut cum au votat socialiști încă o dată. 140 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Pescuit 16. Vreți să verificăm 140? Da, vă rog, s-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă. Mulțumesc. Ați schimbat majoritatea aici. Trecem mai departe. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 147. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 148 pentru, împotriva, abține se adoptă. 149 și 153 împreună pentru, împotriva, abține se adoptă. 150 pentru, împotriva, abține se adoptă. 151 pentru, împotriva, abține se adoptă. 152 pentru, împotriva, abține, se adoptă. 154 pentru, împotriva, abține, se adoptă. 156 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Votăm acum amendamentul 95. Cine-i pentru? Dacă compromisul se respinge, trebuie să votăm amendamentele care intră în compromis. Deci, votăm amendamentul 95. Cine este pentru? A fost respins compromisul. Bine, putem verifica votul pentru compromisul 8. Compromise 8. Deci compromisul 8, votăm electronic. Nu votați? Bine. S-a închis votul. Se respinge. Votăm amendamentele. Bun. Deci, amendamentul 95. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 117 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 119 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 122 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 183 pentru, împotriva abțineri. Verificăm 183. Să <clears throat> deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. ați fi putut să votați uh, compromisul 8 pentru că ați votat, ați votat pentru toate amendamentele acoperite de compromis. 158. A fost <laughs> interesant în orice caz. 158. Cine este pentru împotriva? Abțineri se adoptă. 159 pentru împotriva abțineri se adoptă. 161 pentru împotriva abțineri se adoptă.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 179 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 181 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 182 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 184 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tran 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 186 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 187 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 191 și pești 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tran 16 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 192 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 194 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 197 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 201 și 202 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 203 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 209 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Vot pe părți la amendamentul 210, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 211, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 212 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 213 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 214 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 215 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 216 pentru, împotriva, abțineri. Cine pentru 216? Împotriva, abțineri, se adoptă. 217 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 218 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 219 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 220 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 221 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 222 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 223 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot pe părți la 224, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 225 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 226 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 234 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 235 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 236 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Tren 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 237 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 238 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 239 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 311 pentru, împotrivă, abțineri. Cine este pentru Tran 11, vă rog? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 240 Haideți să verificăm. Votul pentru amendamentul TRAN 11. S-a deschis votul amendamentului TRAN 11. ECR, aveți de gând să votați sau nu? Just asking. Then... Întrebam și eu așa. S-a închis votul. Se adoptă. 240. Cine-i pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 241 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 242 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 243 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Tran 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 244 pentru, împotrivă, abțineri n-ați ridicat mâna. Cine este pentru 244? Împotrivă. Se respinge. 245 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 246 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Deschidem votul. It's closed. S-a închis votul. Se adoptă. 247 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 248 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 249 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 250 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 251 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 252 pentru împotriva abțineri se adoptă. 253 pentru împotriva abțineri se adoptă se adoptă. 254 pentru împotriva abțineri se adoptă. 255 pentru împotriva abțineri se adoptă. 256 pentru împotriva abțineri se adoptă. 200, vot pe părți la 257. Prima parte. cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru împotriva abțineri se adoptă. 258 pentru împotriva abțineri se adoptă. 259 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 260 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 261 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 262 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 263 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 264 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 265 pentru, împotriva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 adoptă. 6 pentru, nu, nu, 5 se adoptă, deci 6 devine caduc. 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Tran referirea 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 13 și tran referire la 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. 14 și tran referire la 18 pentru împotriva abțineri se adoptă. 15 și tran referire la 9 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentele 16 și 29 pentru împotriva abțineri se adoptă, 17 și 28 pentru împotriva abțineri se adoptă. Tran referirea 5 pentru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 Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 47 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 49 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 50 pentru. Împotrivă. Cine este pentru 50? se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 52, s-a deschis votul. Poate merg prea repede, pentru că nu ridicați mâna. S-a închis votul. Se respinge. 53 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 54 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 55 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 56 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Împotriva abțineri se adoptă. 58 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 59 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61. 61. Pentru, împotrivă, abțineri. 61. Cine este pentru? Se adoptă. 62. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 67 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 68 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 69 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Peș 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Peș 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Peș 8 pentru, împotriva abțineri se respinge. Urmează o serie de amendamente de la PEș și spun doar număr, numărul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 17. Încă o dată, vă rog, prin ridicarea mâinii, 15 pentru, se adoptă, 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm la 22. S-a deschis votul și s-a închis. Se adoptă. 23 pentru, împotrivă,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 E o combinație. Să verificăm. S-a închis votul? Clar se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final, s-a deschis votul. și s-a închis. Se adoptă. Următorul vot, Corpul European pentru Solidaritate. Începem cu amendamentul 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6A pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6B pentru. A, doriți o verificare la 6A. Nicio problemă, e un compromis. Haideți să verificăm. Compromisul 6A s-a deschis votul. Se respinge. Compromisul 6B. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bine, a fost invers și așa am judecat, dar vreți să verificăm. S-a deschis votul la 6B. N-a, votat toată lumea? Alegeți. S-a închis votul. Se adoptă. 77. A, e Discu discuții interne. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 79. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 5A. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5B. Doriți să verificăm. Bine, dar e la fel. Compromisul 5A. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul 5B. Cine este pentru? Aproape nimeni nu ridică mâna. 5B. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Verificăm, vă rog. N-am văzut toate mâinile sus. S-a deschis votul pentru compromisul 5B. S-a închis. și acesta se respinge. Atunci, amendamentul 13 pentru împotriva abțineri se respinge. 80. Verificăm? Doriți o verificare pentru 13. S-a deschis votul. Se respinge. 80. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 81. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 82. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 83. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. N-am văzut nimic de la ALDE. Din nou, Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abține, verificăm. S-a deschis votul. Deci, dumneavoastră schimbați majoritățile în funcție de compromis, spune președinta. S-a închis votul. Se adoptă. Optzeci și șapte pentru,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 97 pentru împotriva abțineri se respinge, 16 pentru împotriva abțineri se respinge, 98 pentru împotriva abțineri se respinge, 99 pentru împotriva abțineri se, se adoptă spre președinta. 100 pentru împotriva abțineri se adoptă, 17 pentru împotriva abțineri se adoptă, 18 pentru împotriva abțineri se respinge. 100, 19, ă, spune președinta. La 18 vreți o verificare? Bine, deschidem potul. 18. Se respinge. 101. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Vot pe părți la 102. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Sau nu? Haideți să verificăm pentru partea a doua, fiindcă au fost abțineri masive. Se adoptă. 103. Se respinge. 104. Pentru împotriva abțineri. Se respinge. Compromisul 1. Pentru împotriva abțineri. Se adoptă. 106. Pentru împotriva abțineri. Verificăm. Și se închide votul. Se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul și se închide. Se adoptă. 110 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 24 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 114 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 115 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 116 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Un amendament oral la 117. Se opune cineva acestuia? Nu? Votăm împreună cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotriva abține se adoptă. La fel și pentru 118. Se opune cineva amendamentului oral? Nu? Votăm împreună. 118 cu amendamentul oral pentru împotrivă abțineri se adoptă. Aceeași poveste pentru 119. Nu se opune nimeni, votăm. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Aceeași poveste 120. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 121 pentru împotrivă abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 122 pentru, împotriva obțineri se respinge. 124 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 125 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 126 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 127 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 29 pentru,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 33 pentru împotriva abțineri se respinge, 34 pentru împotriva abțineri se respinge, 35 pentru împotriva abțineri se respinge, 36 pentru împotriva abțineri se respinge, 37 pentru împotriva abțineri se respinge. 38 pentru împotriva abțineri se respinge, 39 pentru împotriva abțineri se respinge, 40 pentru împotriva abțineri se respinge, 41 pentru împotriva abțineri se respinge. 42 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 2, nu, 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 5. S-a deschis votul.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 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru împotriva abțineri se respinge. 69 pentru împotriva abțineri se respinge. 74 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotriva abțineri. N-am văzut de deloc, deci 75 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum votăm uh, proiectul de aviz astfel amendat, s-a deschis votul. Nu, se adoptă. Vă rog frumos să votați compromisul pentru ETS. S-a deschis votul. And the vote is closed. And it is S-a închis votul și se adoptă. That's all?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 is the next item. Yes. This is the next item. Yeah, yes. Ms. Pietikainen is not here. She, she, she said she would not attend. Okay, uh, so you she will not be replaced. Yes. You start with Dali then. There's no replacement. okay, dear colleagues. Dragi colegi, haideți să continuăm dezbaterile noastre de astăzi. Va trebui să examinăm o propunere de moțiune de rezoluție referitor la interdicția globală de a testa animale pentru produsele cosmetice și avem o serie de coraportori aici. E cineva în numele doamnei Pitikainen? Dacă nu, ia cuvântul doamna Dali. Grazie, um, chair, o... Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc uh, pentru posibilitatea oferită astăzi de a scuta acest punct de pe ordinea de zi. Știm cât de important este subiectul pentru cetățenii europeni în așa fel încât să și putem aborda acest subiect, pentru că există foarte multe informații care circulă pe această temă. Și am senzația că pe acest caz anume, Uniunea Europeană a avut o poziție de lider și a demonstrat restului lumii că ne putem afla într-o situație în care produsele cosmetice uh, nu mai sunt testate pe animale. pentru că Uniunea Europeană a adoptat o interdicție globală, totală, pe testarea pe animale și o interdicție de comercializare a produselor cosmetice testate pe animale. Și astăzi, după ani și ani de interdicție care a intrat în vigoare de multă vreme, putem observa deja rezultate pozitive ca și urmare a acestei interdicții. Suntem de părere că au existat consecințe pozitive și pentru industrie, pentru că la început industria se temea că va avea de suferit de pe urma acestei interdicții, însă putem constata că e o industrie prosperă care se concentrează pe inovație. Și există foarte multă cercetare pe metode alternative de testare lucru care a dat roade pozitive și putem spune că știința, știința modernă, care se concentrează pe tehnologii noi, nu va mai uh, face apel la testarea pe animale. Acesta este mesajul nostru principal de astăzi și cred că datorită inițiativei noastre suntem în măsură să transmitem acest mesaj la nivel mai global. Sunt convinsă că trebuie să susținem uh, acțiunea la nivel de Consiliu, la nivel de Comisie și trebuie să ne bucurăm de asemenea de tot sprijinul pentru toate acțiunile ce vor fi lansate pentru a promova o interdicție globală pe testarea pe animale referitor la produsele cosmetice. Încă un punct pe care aș dori să îl evoc. În momentul în care discutăm de metode alternative de testare, deci diferite de testarea pe animale, acest lucru nu înseamnă că acestea trebuie să prezinte vreun risc pentru sănătatea omenească și nici nu înseamnă că trebuie să punem capăt inovației pentru noi produse. Nu. Dar știm că există metode alternative diferite de testarea pe animale care au dat rezultate bune și care au demonstrat că dacă avem o interdicție globală pe testarea pe animale, în continuare suntem în măsură să avem produse cosmetice de calitate. Așa că Uniunea Europeană poate să transmită acest mesaj la nivel uh, global și putem pune capăt cu toți împreună testării uh, pe animale, pentru că aceasta în Uniunea Europeană a dat rezultate bune și trebuie acum să ne asigurăm că o astfel de interdicție este adoptată și la nivel global, la nivel internațional. Mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul doamna Gerling. Mulțumesc foarte mult! Sunt de acord cu cele spuse de Miriam. Vreau doar să mai vin cu câteva elemente suplimentare. Multe țări uh, doresc să adopte această interdicție de testare pe animale și la salut recentul progres înregistrat de Guatemala, de Noua Zeelandă, uh, țări care pot demonstra că putem crede în această alegere. Nu vreau să mă refer la interdicțiile care există aici, în Uniunea Europeană, ci aș vrea să subliniez că e vorba de o misiune mai degrabă diplomatică. Trebuie să ajungem în Națiunile Unite cu acest mesaj, să cooptăm Națiunile Unite, să încurajăm membrii acestei organizații. Și uh, în această perspectivă aș vrea să subliniez un aspect. Comisia noastră trebuie să adopte formularea, pentru că observați că e o gamă largă de sprijin în rândul grupurilor politice, și nu trebuie să ne lăsăm tentați de miraje. Că e de multe ori uh, cazul atunci când discutăm între noi să uh, avem o anumită formulare. Însă aici e vorba de o dimensiune globală. Trebuie să fie o precizare foarte țintită, foarte clară și nu cred că ar mai trebui să mai adăugăm aici uh, tot felul de alte considerente despre bunăstarea animalelor, ci trebuie să avem formularea cea mai potrivită pentru a obține sprijinul de care avem nevoie în rândul celor 80%, de, 80% din uh, națiuni care încă nu au semnat. Uh, și sper că vom reuși să facem acest lucru. Mulțumesc, doamna Frederic Riz. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu, evident, sunt de acord cu tot ceea ce s-a spus și, de altfel, votul nostru de adinauri e o indicație bună și ar trebui, în principiu, să avem o unanimitate cât mai largă pe această rezoluție. Acum, poate câteva aspecte care merită să fie precizate, în așa fel încât să nu repetăm ceea ce s-a mai spus. De cinci ani de zile, într-adevăr, Uniunea Europeană a adoptat o poziție clară în ceea ce privește interdicția globală de testare pe animale și uh, în continuare există 115 de milioane uh, sacrificate, de animale sacrificate în fiecare an în diferite laboratoare peste tot în lume. Deci cu toții suntem supuși unor presiuni intense din partea cetățenilor care lansează apeluri în acest sens sens. ONG-urile s-au mobilizat. Știm că și consumatorii din ce în ce mai mult și din ce în ce mai clar preferă să aleagă acele branduri care afișează în mod clar că nu au testat pe animale. Deci totul ne indică un trend favorabil. Europene sunt foarte sensibili față de suferința în rândul animalelor și vreau să amintesc că e vorba de 4 5 din țările din lume care în continuare autorizează testarea pe animale pentru produse cosmetice. Dar e clar că lucrurile se schimbă. Israel, eh, India, Noua Zeelandă, Elveția, tot atâtea țări care ni s-au lăutrat nouă în ceea ce privește interdicția. Australia, de asemenea, Corea de Sud își dorește să facă acest lucru. Spuneam, Uniunea Europeană a fost printre primele eh, pe această cale și avem instrumentele necesare pentru a convinge restul lumii să ne urmeze. Avem și argumente. Argumentele au fost foarte pe scurt amintite. Cinci 5 ani, la 5 ani după introducerea interdicției globale, industria cosmetică europeană este un lider la nivel mondial. 2 milioane de uh, lucrători în domeniu. E vorba de o industrie care investește milioane în cercetare pentru a găsi metode alternative și e ceva bun. Avem parteneriate cu o serie întreagă de programe care sunt sponsorizate de către Uniunea Europeană. Autoritățile și industria împreună trebuie să continue să garanteze pe termen mijlociu și pe termen lung lung aceste parteneriate și că cercetarea pe metode alternative, precum și standardizarea acestora. Acum, dacă îmi permiteți un mic aspect pe care aș vrea să-l modific în textul nostru comun, ceva ce aș vrea să adaug, de fapt, în text. Pentru că sectorul cosmetic este singurul care până în prezent a asumat povara financiară și uh, e vorba de o cercetare care este în beneficiu tuturor a laboratoarelor, a diferitelor uh, părți interesate. Deci o mică modificare în text care cred eu că va putea fi susținută de Comisia noastră și de Parlament. Mulțumesc. Și acum uh, domnul Eck. Danke auch. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc că discutăm astăzi despre acest subiect. O interdicție totală pe, a testelor pe animale pentru cosmetice e un subiect care trebuia să fie rezolvat de mult timp, pentru că astăzi sunt multe teste care uh, garantează siguranța pentru oameni fără a fi testate uh, pe animale și mai sunt și substanțe uh, care au fost deja testate în baza cărora pot fi puse produse pe piață fără a fi necesar nici măcar un test pe animale. Și totuși, iată, că disponibilitatea, în, ciu, în ciuda disponibilității alternativelor, există milioane de teste pe animale anual pentru o nouă cremă sau pentru un nou fard sau pentru produse împotriva ridurilor. Mă gândesc cât de, uh, cât de jos trebuie să cazi ca să recurgi la asemenea practici. Și mi se pare că industria este singura care se împotrivește uh, acestei schimbări fără a face o presiune, um, adică e important să facem presiuni pe lângă această industrie și să, ascult, să dăm ascultare dorinței zecilor de milioane de cetățeni, cetățeni care se exprimă pentru o interdicție a testelor pe animale pentru cosmetice. Doar astfel vom uh, fi pe drumul cel bun. Vă mulțumesc! That concludes my list or If not, Madame Evi just showed up, yeah. Mulțumesc. Vă rog, aveți cuvântul. Doamna Evi, văd că ați apărut în sală. Grazie, președinte. Mi scuză pe ritardo. Mulțumesc, îmi cer scuze pentru întârziere. Am fost la Comisia pentru Petiții, chiar înainte. Deci, în calitate de semnatară a acestei moțiuni, Mă bucur că pot să particip la această discuție. Îmi pare rău că n-am auzit intervențiile colegilor. Doresc uh, să revin la un lucru. Cred că este datoria noastră, a Comisiei Europene, a Parlamentului European, să acționeze la nivel global, la nivel internațional, la ONU, pentru a sprijini interzicerea experimentelor pe animale în uh, cosmetică în întreaga lume. Știm că există goluri legislative um, chiar în regulile europene azi și, din păcate, Există în continuare un adevărat sector al testelor pentru, pe animale în sectorul uh, produselor cosmetice, deci fără nicio ezitare trebuie să cerem restricții la nivel internațional un mai mult de un milion de cetățeni eh, din inițiativa Stop the Dissection ne-au cerut acest lucru, de altfel inițiativa a fost complet ignorată. de toate celelalte sectoare care fac, în care se fac experimente pe animale. Ehm, când vorbim despre a pune capăt eh, testelor pe animale în toate sectoarele, repet, trebuie să existe standarde globale pentru bunăstarea animalelor. Este un lucru care pune sub semnul întrebării credibilitatea acțiunii europene în acest domeniu, în domeniul bunăstării animalelor, care este continuu pus la încercare pentru că se încarcă în fiecare zi pre prevederile și vă amintesc doar câte petiții ne trimite cetățenii europeni, câte petiții primește Parlamentul Ehm, apoi ascultă cetățenii, dar nu suntem capabili să le dăm un răspuns din cauza faptului că celelalte instituții nu se acționează. Mulțumesc! Mulțumesc, Madame Grostet! Mulțumesc! Și acum, doamna Grostet! Cei care sunt în Parlamentul European de multă vreme își aduc aminte de dezbaterile deosebit de aprinse la un moment dat în ceea ce privește interdicția de testare pe animale pentru cosmetice. A fost o luptă de lungă durată. Și astăzi testele pe animale pentru produse cosmetice în Europa sunt interzise și, într-adevăr, industria a făcut niște eforturi enorme pentru a găsi soluții alternative și e important ca această interdicție să devină una globală și, într-adevăr, Uniunea Europeană trebuie să aibă un cuvânt de spus la nivel internațional, pentru că e foarte clar demonstrat astăzi că putem să continuăm să inovăm în industria cosmeticelor fără testare pe animale. Un lucru bun. Trebuie subliniat. Și e important să obținem o interdicție globală, pentru că, în fond, e vorba și de concurența întreprinderilor noastre cosmetice. Deci e ceva bun. Acum, dezvoltarea metodelor alternative costă scump și durează mult până se dezvoltă. Însă industria a reușit, cu atât mai bine. Interdicția acestor testări a fost ceva necesar și a, avut nevoie de multe eforturi și aș vrea să reacționez la ceea ce s-a spus un pic mai devreme. Atenție, dacă suntem cu toții de, de acord în ceea ce privește interdicția testării pe animale pentru industrie cosmetică și suntem de acord pe acest subiect de multă vreme, trebuie totuși să fim prudenți să nu cumva să aplicăm deocamdată acest lucru și cercetării medicale și științifice, pentru că știm că există în continuare câteva domenii rare, dar fundamentale în domeniul cercetării medicale, pentru care, din păcate, avem în continuare nevoie de testare pe animale și, în acel caz, evident, trebuie să verificăm că se oferă bunăstare acelor animale, dar Atenție! Sunt în continuare domenii de cercetare medicală în care nu putem să facem altfel decât prin testare pe animale. Să nu cumva să se răspândească conținutul acestui dosar și pe alte dosare. Poate peste câte, câțiva ani vom fi în măsură să interzicem acest lucru, însă deocamdată nu ne putem permite să afectăm cercetarea medicală, pentru că, din păcate, în continuare avem nevoie de testare pe animale. Mulțumesc acum doamna Dornano. Mulțumesc, doamna președinte. Lupta împotriva testării pe animale e ceva foarte important pentru mine și de aceea am vrut să cosemnez acest text în momentul în care Comisia Europeană a hotărât să uh, abordeze acest subiect. La momentul respectiv am amintit colegilor mei coordonatori că trebuie să avem o analiză globală și nu doar pe domeniul cosmeticilor. Și rezoluția aceasta este una bună în momentul în care amintește că interdicția de testare pe animale a dus la intensificarea de cercetării cu metode alternative pentru cosmetice și putem să nuanțăm această afirmație, pentru că știm care este realitatea cum anume se produc aceste produse cosmetice. Într-adevăr, mare parte din ingredientele utilizate în produsele cosmetice sunt aceleași precum cele folosite pentru produsele farmaceutice, detergenți și anumite produse alimentare. Și în acest caz, testarea pe animale beneficiază de un cadru legal cu testări autorizate în cadrul reglementării RICI. Deci este urgent să extindem mult mai mult conținutul acestui dosar uh, și al testării pe animale în general. Să găsim niște alternative față de testarea pe animale pentru cosmetice e deja un lucru bun, dar asta înseamnă că am vedea numai partea uh, de sus a icebergului. Și mai există și alte restricții. În momentul în care se comercializează produse testate pe Uniunea Europeană în afara Uniunii Europene, Uniunea Europeană nu mai poate să acționeze. Și astfel, în iulie anul trecut, o marcă de cosmetice care s-a pronunțat împotriva împotriva pe animale a cedat presiunii pieței asiatice și a autorizat testarea pe animale în țări asiatice. Din acest motiv susțin în cadrul Națiunilor Unite ideea de a avea o convenție internațională împotriva testării pe animale în domeniul cosmeticelor și poate chiar și dincolo de acestea. Mulțumesc! Mulțumesc. Și acum, în numele Comisiei Europene, doamna Bascovska. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru dezbaterea de azi, care contribuie um, la procesul de interzicere a experimentării pe animale în, în a cosmeticilor. Într-un răspuns la o întrebare a Parlamentului de pe 3 mai, Comisia a prezentat diversele acțiuni din cadrul cooperării internaționale pentru a obține această interdicție. Acum așteptăm uh, bineînțeles, adoptarea proiectului de rezoluție, dar comisia, comisia acordă o importanță deosebită acestui subiect. Așa cum a spus doamna Grosteț sau doamna Ris, Parlamentul este cel care a fost la originea interzicerii testelor pe animale în adoptarea acestor reglementări privind cosmeticilor, deci Uniunea Europeană are un rol de pionier în acest domeniu. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. S-a încheiat dezbaterea pe acest subiect. Termenul pentru amendamente este 6 decembrie la ora 11 și votul la Envi va avea loc pe 20 februarie la anul. Următorul punct de pe ordinea de zi este discharge este descărcarea de gestiune pentru 2016 privind bugetul general al Uniunii Europene pentru Comisie, Agenția pentru Mediu, Agenția pentru Medicamente, EFSA, Centru pentru Prevenirea Bolilor și Controlul Bolilor și uh, Agenția ECA, Agenția pentru Substanțe Chimice. Coordonatorii m-au uh, acordat mie acest raport, așa că Vă voi face o scurtă prezentare a acestor avize. După cum știți, procedura de descărcare de gestiune reprezintă sfârșitul ciclului de viață al unui buget. Este procesul prin care Parlamentul și Consiliul verifică punerea în aplicare a bugetului european și uh, Comisia și celelalte organisme răspund pentru punerea în aplicare a bugetului. Uh, Uh, și anul acesta pregătim șase avize pe care vi le-am uh, menționat uh, adineauri. Noi facem descărcare de gestiune pe baza rapoartelor curții de conturi, um, ale comisiei și ale agențiilor. În proiectul, proiectele de aviz uh, analizăm sumele care au fost la dispoziția Comisiei și ale agențiilor în 2016, atât la angajamente cât și la plăți, și modul în care au fost folosite aceste fonduri. În general, rata de executare a fost în continuare foarte ridicată, cu anumite excepții, cum ar fi DG Clima pentru plăți, pentru creditele de plăți, și Vedeți, veți găsi în proiectele de aviz și alte chestiuni importante legate de anul financiar 2016. E vorba de raportul anual al Curții de Conturi care arată o reducere, o mică reducere a ratei erorii la secțiunea dezvoltare rurală, pescuit, uh, mediu și climă, 4,9%, în timp ce această rată erorii era de 5,4% înainte. Apoi, în ceea ce privește programul LIFE, Comisia a creat un plan de acțiune în urma comentariilor Curții de Conturi pentru a îmbunătăți um, termenele de plată. În 2016 s-au făcut s-au, făcut, s-au plătit 315 milioane de mm, euro pentru a cofinanța proiecte în 23 de state membre. În ceea ce privește agențiile, proiectele de aviz subliniază principalele rezultate științifice și tehnice obținute și o serie de inițiative importante, cum ar fi cel care duc la îmbunătățirea transparenței. De exemplu, Agenția pentru Medicamente a lansat uh, o site web cu datele clinice în 2016 și oferă acces deschis la rapoartele privind medicamentele noi pentru uz uman autorizate în Uniune. Vă recomand să citiți proiectele de aviz pentru a beneficia de mai multe detalii. Pe baza datelor disponibile și chiar dacă e loc de mai bine în anumite domenii, cele șase proiecte de aviz uh, exprimă faptul că suntem mulțumiți de modul în care a fost pus în aplicare bugetul uh, în aceste domenii în 2016 uh, și în legătură cu activitatea celor șase agenții de care ne ocupăm și de modul în care bugetele acestor agenții sunt uh, puse în, este pus în aplicare. Deci, sunt de părere că putem oferi descărcarea de gestiune comisiei pentru cheltuielile din acest domeniu pentru anul financiar 2016, precum și celor cinci agenții de care ne ocupăm. Deci, iată pe scurt ce am avut de spus în legătură cu executarea bugetului acestor organisme. Aș dori acum uh, să invit pe raportori din umbră, dacă doresc, să facă observații în legătură cu aceste avize. Do I have anyone? E cineva prezent? Uh, I don't have Madam Kadenbach. But... Doamna Kadenbach nu este. După aceea... Bine, deci raportul din umbră mai întâi, domnul Eichhout, vă rog. Uh, thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Da, e șocant uneori că se trece direct la mine. Mulțumesc, doamnă președinte. Am fost uh, distras uh, puțin, uh, mi-a fost distras atenția, dar în calitate de raportor din umbră de la Vers, doresc să vă mulțumesc pentru proiectele de avize, pentru descărcarea de gestiune. Uh, Câteva observații. Notați faptul că s-au adoptat um, reguli privind avertizorii de integritate. Cred că ar fi bine ca și celelalte agenții să adopte reguli similare, pentru că s-a, uh, s-a, s-a făcut, există această inițiativă a unei agenții, dar celelalte trebuie să facă același lucru. În uh, descărcarea de gestiune pentru EFSA spuneți că notați că autoritatea a transmis uh, Parlamentului date privind pesticidul glifosat. Este o chestiune cam controversată, aș spune, pentru că e adevărat că ne-au transmis date agregate în tabele dar nu ne-au spus nimic despre metodologie, despre discuții, discutarea și concluziile studiului și tocmai asta e important, ce au făcut cu aceste date. Deci este un element suplimentar important și de aceea acum uh, sunt deputați care au dat EFSA judecată din această cauză și anume că nu au fost complet uh, transparență. Deci în articolul privind publicarea tax, eh, datelor, eh, cred că sunte, este un articol cam părtinitor. Depunem amendamente sau lăsăm, eliminăm eh, observația și lăsăm și nu includem această discuție în acest raport privind descărcarea de gestiune privind EFSA, pentru că e încă pe rol uh, plângerea. Dacă nu, vom depune un amendament pentru a extinde puțin uh, Um, această, această frază pentru că nu e vorba doar de datele brute. Deci lucrurile trebuie spuse corect. Acestea vor fi cele două amendamente ale noastre la acest raport, deci sau eliminăm din dezbatere subiectul sau îl prezentăm complet pentru ca EFSA să nu aibă impresia că și Parlamentul uh, uh, spune același lucru ca și agenția. Mulțumesc! Bun, mulțumesc. Nu mai sunt alți raportori din umbră prezenți. Atunci dau cuvântul membrilor. Așa are cuvântul mai întâi doamna Dali. Mulțumesc, doamna președintă. Revin la ceea ce a spus colegul Haut în intervenția lui, mai ales pentru că în ultimele săptămâni ne-am exprimat preocuparea de mai multe ori în legătură cu ECA și capacita- incapacitatea sa de a reevalua rezultatele și pentru a identifica glifosatul ca fiind carcinogen și descărcarea de gestiune pentru aceste două agenții mă fac să abordez din nou aceste preocupări. Ceea ce s-a întâmplat ne face să ne gândim dacă metodele de aprobare ale celor două um, agenții sunt corecte, dacă transparența este asigurată, dacă experții sunt cu adevărat independenți și uh, posibilele legături cu industria. Deci nu sunt complet de acord cu concluzia că EFSA îmbunătățește încrederea publicului în uh, Um, alimente în Uniunea Europeană, mai ales din cauza, Monsan, din, din cauza scandalului Monsanto uh, și documentele care demonstrează exact contrarul. Eu cred că toate aceste lucruri trebuie abordate și discutate înainte să oferim descărcare de gestiune, mai ales acestor două agenții. Mulțumesc! Uh, Madame Borsan. Zahvaljujem, gospođo predsjednice, i moram la početku... Mulțumesc, spune doamna Borzan, mulțumesc, doamna președinte. Încă de la început doresc să spun că descărcarea de gestiune trebuie acordată pentru că bugetul a fost corect cheltuit în ceea ce privește Agenția pentru Medicamente. Acesta se află într-o situație deosebită pentru că trebuie să se mute și um, Agenția e mulțumită că se va muta la Amsterdam, dar este o situație nouă care necesită fonduri suplimentare. Poate fond, e nevoie de fonduri suplimentare de la buget pentru a acoperi costuri suplimentare în legătură cu Brexitul și poate trebuie să se autorizeze noi posturi pentru a compensa mm, pierderea de personal. Majoritatea um, celor care lucrează la Agenția pentru Medicamente se vor muta la Amsterdam, dar sunt unii care nu se vor muta uh, și de aici vor apărea costuri suplimentare. Trebuie să obținem autorizare rapidă, autorizație rapidă pentru mutare. Agenția nu se poate muta într-o zi. Nu poate să stingă calculatorul um, și să continue să funcționeze eficient în interesul cetățenilor de-a doua zi. Madame Dornano. Doamna Dornano are cuvântul. Mulțumesc. În ceea ce privește bugetul general, voi observa faptul că ne îngrijorează faptul că Direcția Generală pentru Mediu nu a fost capabil uh, să urmărească și să împartă uh, sarcinile în mod eficient. Dacă auditul arată că încă se pot îmbunătăți gestionarea resurselor umane, ne punem întrebări în legătură cu uh, modul în care vor fi gestionate ulterior uh, fondurile Uniunii Europene după ieșirea Regatului Unit din UE. Ne, există și o recomandare privind siguranța informatică a sistemului european de schimb de cote de omisie și asta ne preocupă. După cum știți, acest sistem acoperă 31 de, 31 de țări și emisiile a 11.000 de instalații industriale și companii aeriene uh, care funcționează între țările participante. Vă închipuiți care ar fi consecințele unei uh, pane informatice dacă știm că industria este expusă concurenței mondiale uneori neloiale și cu emisii mari de dioxid de carbon? Apoi, proiectul de aviz pentru descărcarea de gestiune pentru EFSA. Sunt de acord că trebuie să se acorde o importanță deosebită opiniei publice, de deschiderii și transparenței, dar scandalul documentelor Monsanto ne poate face să punem în sub semnul întrebării respectarea obiectivelor, strategiei ale, obiectivelor strategice ale agenției. Era vorba de extinderea um, dobezilor pe care își bazează autoritatea um, acțiunile și putem spune că a copiat texte din documentele Monsanto și asta nu îmbunătățește credibilitatea EFSA. Bineînțeles, voi depune amendamente uh, la aceste rapoarte. Vă mulțumesc! Okay, <clears throat> thank you very much. Bine, mulțumesc și acum dau cuvântul comisiei. Am înțeles că mai multe persoane de la comisie doresc să ia cuvântul. Puteți să hotărâți uh, cine vorbește primul și vă rog să vă și prezentați. Ok. Um, for DG Climate Action, thank you, Madam Chair, for giving me the floor. Uh, Rudy mulțumesc că îmi dați cuvântul. În primul rând, doresc să explic ceva despre lipsa progresului în ceea ce privește implementarea măsurilor de securitate pentru un sistem IT. E vorba de ETS, uh, gestionat de DG Climate Action și nu de DG Environment. Și avem două subsisteme aici, cu înregistrarea și cu Transaction Log Înțelegem că suntem că a fost făcută o recomandare importantă um, cu privire la deschiderea sistemului. Mai sunt două elemente de acoperit. O foaie de parcurs pentru securitate. Ea a fost adoptată, dar trebuie implementată. Și, în al doilea rând, tot sistemul ar trebui să fie securizat să fie o platformă securizată pe un server dedicat în Luxemburg. Deci, uh, noi, uh, cei de la comisie, lucrăm împreună din greu la asta, în așa fel încât să rezolvăm problema cât mai degrabă. Cerem însă și un pic de înțelegere, pentru că în acest uh, sector noi, cei de la comisie, suntem chiar pionieri. Vrem să implementăm un sistem sigur de securitate care să ne protejeze în fața atacurilor cibernetice prin care am trecut în 2010-2011. De fapt, noi vrem să implementăm un sistem de securitate sau un firewall comparabil cu ce are sistemul bancar. A trebuit să amânăm data de implementare a acestor recomandări până la sfârșitul lui 2018, așa este. După cum am spus-o și în raportul de activitate anuală de anul trecut, probabil din cauza că am subestimat uh, complexitatea, timpul, resursele necesare, Până la sfârșitul lui 2018, după ce totul va fi implementat așa cum ne dorim, vom face o nouă evaluare de risc și dacă atunci riscul rezidual este acceptabil pentru serviciile noastre, vom avea în vedere ridicarea acestei uh, rezervări cu privire la riscurile financiare și juridice în raportul nostru anual de activitate. Dar până atunci am vrea să fim prudenți, menținem rezerva și muncim din greu pentru a implementa totul cât mai repede. Mulțumesc, doamnă președinte! Înainte de a continua, mulțumindu-vă, doresc să dau pe scurt cuvântul doamnei Kadenbach, care tocmai ce a anunțat, ce a ajuns, ea este raportor din umbră. Mulțumesc mult pentru înțelegere. În agenda mea era ă, trecut că începem de-abia la ora prânzului, dar e clar, a fost o informație eronată. Mulțumesc foarte mult ă, pentru proiectul de text, mulțumesc pentru acest aviz. Eu cred că putem să dăm uh, curs acestei propuneri ca toate agențiile care intră cumva sub răspunderea ENVI să, dăm, uh, să primească descărcarea de gestiune. Și subliniez ceea ce s-a spus deja. Dacă ne așteptăm pe bună dreptate ca agențiile să își respecte portofoliul, atunci e clar că aceste agenții trebuie să se bucure de finanțarea și resursele umane necesare, mai ales în situațiile dificile, cum e la EMA, pentru că se va muta la Amsterdam și trebuie uh, să uh, ținem cont de toate sarcinile care au fost conferite. Condițiile cadru pentru agenții exercitarea acțiunilor, sarcinilor conferite sunt importante. Mereu s-a discutat, mai ales în contextul glifozatului, despre cum se fac evaluările. Poate că trebuie să schimbăm ceva, inclusiv condițiile cadru legislative. Asta este o problemă. Și în al doilea rând, va trebui să facem verificări, să vedem cum se fac aceste studii, aceste verificări în legătură cu Monsanto. Dar uh, nu putem lăsa chiar totul la, agenția, la latitudinea agențiilor. În 2016 s-a lucrat bine în agenții, mai ales dacă ne uităm la detaliile din raportul Curții de Conturi din anii precedenți. Vedem că, într-adevăr, uh, încurajările, observațiile din Parlament și de la Curtea de Conturi cu privire la descărcarea de gestiune au fost luate în serios, mai ales în contextul transparenței și în baza acestui fapt, chiar cred că putem să acordăm descărcarea de gestiune. Mai am câteva observații pe aici pe acolo, dar per total mulțumesc. Mă bucur să putem coopera în continuare în, această, în acest context și în această calitate. Mulțumesc să continuăm acum cu reprezentanții Comisiei. Vă rog, domnule, poftiți. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Head of Unit uh, la DigiSante, responsabil de ECA, EMA, EFSA și uh, ECDC. Salutăm uh, avizul curții în ceea ce privește conturile din 2016 pentru aceste trei agenții și uh, urmărim îndeaproape cu aceste agenții planurile de acțiune pe care le-au creat pentru a implementa mai sus numitele recomandări ale curții vizează conturile din 2016 și luăm notă de toate comentariile vehiculate până acum. Mulțumim! Mulțumim și noi. Altcineva? Mulțumesc! De la DG Envy, Alexandra Vacru, împreună cu colegii de la Climă, implementăm programul LIFE, și vă mulțumim uh, pentru acest raport, pentru descărcarea de gestiune. Luăm notă de comentariile extrem de pozitive. S-a remarcat faptul că ne-am încercat să ne îmbunătățim rata de implementare în uh, ultima vreme. Am încercat să recuperăm și întârzierile de plată. Oferim granturi live, uh, dar și alte proiecte când ele sunt necesare și vom continua pe această cale. Salutăm de asemenea și comentariul dumneavoastră în ceea ce privește descărcarea de gestiune pentru agenții, cu toate eforturile agenției de mediu, de exemplu, de a răspunde la solicitările din ultimele rapoarte. Ați făcut un comentariu cu privire la vertizorii de integritate și ați spus și că trebuie să luăm foarte în serios nivelul de dotare cu personal. Uh, mai ales uh, când e vorba de Agenția pentru Mediu, care se ocupă și de problemele de mediu și de problemele de climă. Susținem însă și Agenția pentru Substanțe Chimice și suntem conștienți că sunt deficiențe la capitolul uh, dotare cu personal. Nu neglijăm uh, faptul că, de fapt, toate agențiile se confruntă cu aceleași probleme. Agenția de mediu face acum un exercițiu de evaluare prin care încercăm să oferim recomandări noi în ceea ce privește alocarea um, și dotarea cu personal. Și un alt mic comentariu. Vrem să discutăm cu dumneavoastră și cu secretariatul dumneavoastră în ceea ce privește nivelul Uh, creditelor de plată la DigiClima. Datele interne de la comisie ne spun că nivelul este un pic mai mare, nu este chiar de 99% ca la Digi Environment, dar am vrea, dacă e posibil, să corectăm, nu, ar, nu ar neapărat această greșeală, ceea ce acest număr. Ar fi bine un pic să vedem ce se întâmplă cu el. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim. Altcineva de la comisie? No? DGNR? No? Nimeni? Nu? Okay, so then I invite all... Bine. E cineva din partea agențiilor? Dacă da și dorește să intervină, are acum uh, posibilitatea. Pe probleme specifice, poate. Yes, euh, Josiane Rivière, de l'Agence Europeană pentru Mediu. Agenția Europeană pentru Mediu. Vreau să vă mulțumesc, doamna președinte, doamna raportor, pentru avizul acesta. Oricum, voi transmite recomandările dumneavoastră la Copenhaga. Thank you. Someone else? Da, altcineva? If not, uh, this concludes, uh... Și dacă nu, am uh, parcurs întreaga lista vorbitorilor. Aș mai spune așa. Apreciez toate comentariile. Aceste avize țin de envy, deci trebuie să avem o bună vedere de ansamblu asupra bugetelor, asupra activităților. Aștept cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră și sper ca rezultatul să fie unul solid. E vorba de șase avize. Mulțumesc. Termenul de amendamente, 12 decembrie, la ora 5 după amiaza. Urmează să votăm în comisia noastră pe 24-25 ianuarie 2018. Mulțumesc foarte mult pentru cooperare. Am parcurs ordinea de zi în aceste dimineți, dar nu uitați că în după, această după-amiază avem audiere la uh, 14.30 despre Brexit. Ne vedem atunci. Vă mulțumesc!